Domnul președinte. Bună seara, dragi colegi. Reluăm sesiunea. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Gianacu referitor la partidele politice la nivel european și regulile privind finanțarea acestora. Mai întâi, doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, Parlamentul trebuie să dezbată raportul redactat de mine în numele Comisiei de Afaceri Constituționale referitor la regulamentul privind statutul partidelor politice europene și finanțarea acestora de către Parlamentul European. Există un regulament, însă până acum partidele politice europene nu au putut să beneficieze de un statut demn de tratatul de la Lisabona, adică un statut așa cum este definit la articolul 10 alineatul 4 din tratatul de la Lisabona. Conform acestui articol, partidele europene contribuie la uh, crearea unei conștiințe politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor europeni. Un partid european nu poate să funcționeze ca un simplu ONG care să respecte legea belgiană. În baza raportului secretarului general privind finanțarea partidelor politice, și propunerea acestuia de crearea unui statut special pentru partide și în baza raportului adoptat în 2003 de către Parlamentul European privind necesitatea de, un, de a adopta un astfel de tratat, atunci când tratatul de la Lisabona nu fusese încă adoptat și, de asemenea, pe baza deciziei biroului din 13 uh, ianuarie, Comisia AFCO, după ce a audiat toate partidele politice, toți președinții și secretarii generali la nivel european, și în baza avizelor unor experți în afaceri constituționale și după audierea reprezentanților Curții de Conturi Europene, am adoptat acest raport, prin care solicităm Comisiei Europene să ne înainteze o propunere care să ducă la adoptarea unui adevărat statut al partidelor politice la nivel european. Din acest statut vor face parte mai multe criterii, după cum se spune și în raport. Va trebui ca partidul să fie reprezentat în minim 5 state membre. S-ar putea eventual să se recunoască și partidele regionale dacă regiunile au competențe legislative. Vor mai fi și criterii pentru recunoașterea partidelor europene și pentru finanțarea acestora. Pentru ca partidele să poată fi finanțate, trebuie ca cel puțin un membru al lor să fie deputat în Parlamentul European. De asemenea, partidele vor putea permite unor simpli cetățeni să devină membri ai lor și de asemenea să aibă uh, să primească afilierea unor partide naționale la Partidul European. Se, și acest lucru e valabil și pentru partidele europene și pentru fundațiile europene. Este cel mai important să se definească un statut juridic, politic și financiar pentru partidele politice europene. Și trebuie ca acesta să fie acoperit de legile europene. Comisia AFCO a dezbătut îndelung acest subiect și a adoptat acest raport. Aproape în unanimitate. Au existat foarte puține divergențe de opinii reflectate și în numărul mic de amendamente depuse. Este vorba deci de o idee foarte puternică care va permite consolidarea democrației europene. În ceea ce privește finanțarea, în raport se spune că 10% din finanțare va trebui să vină din resursele proprii ale partidelor. Iar donațiile prevăzute până la suma de 12.000 de euro Eh, noi propunem să treacă la 25.000 de euro. Mulțumesc. În numele Comisiei, domnul comisar Șefciovic. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră despre raportul privind eh, finanțarea și statutul partidelor politice europene. Vreau să mulțumesc raportoarei pentru acest raport din proprie inițiativă. Considerăm noi, cei din Comisie, că acest raport este unul foarte important, asta deoarece partidele politice la nivel european joacă un rol important în construcția europeană. Se asigură că temele politice sunt prezente și discutate în uh, dimensiunea lor uh, europeană înainte de alegerile europarlamentare. Asta pentru a evita ca aceste campanii electorale pentru Parlamentul European să fie dominată de teme naționale. Salutăm tonul pe care l-ați folosit în raport, așteptăm discuțiile pe viitor cu privire la acest raport. Articolul 12 a regulamentului 2004 din 2003 stabilește ca până în februarie 2011 Comisia să prezinte un raport cu privire la acest regulament și cu privire la finanțarea partidelor politice. În acest raport se vor uh, stabili care sunt aspectele care trebuie să fie modificate. După cum spuneam, uh, lăudăm și salutăm acest uh, raport prezentat de Parlamentul European. Însă trebuie să stabilim clar că informațiile cu privire la uh, partidele politice și la finanțarea lor uh, pot fi îmbunătățite pe viitor. Tocmai de aceea, Comisia poate fi solicitată a face o nouă revizie a regulamentului 2004 din 2003. Dacă Parlamentul va ajunge la concluzia că legislația existentă trebuie să fie modificată sau uh, dacă ajunge la uh, concluzia că noi acte legislative sunt necesare, Comisia va uh, decide care sunt inițiativele care trebuie să fie întreprinse. De asemenea, Comisia trebuie să reflecteze asupra modului în care acest regulament poate fi îmbunătățit pe termen lung. Asta pentru a sprijini, într-adevăr, crearea unor uh, partide politice la nivel european transnaționale care să contribuie la crearea unui spațiu public european. În ceea ce privește statutul partidelor politice, nu este pentru prima dată când uh, Parlamentul European solicită crearea acestui statut. Studiul care a fost uh, cerut de AFCO ne arată cât se poate declar că toate problemele de natură politică, juridică și practică trebuie să fie concordante pentru crearea unui asemenea, unui asemenea statut. Și pentru a face lucrul acesta avem nevoie de o analiză cât se poate de atentă. De asemenea, în ceea ce privește amendamentele cu privire la amendarea și modificarea regulamentelor financiare, uh, Comisia își uh, Uh, dorește ca această temă să fie în continuare cercetată în atenție. În orice caz, raportul acesta ridică anumite teme care sunt esențiale pentru uh, integrarea europeană și pentru dimensiunea europeană și tocmai de aceea trebuie să ne axăm pe aceste teme, iar dezbaterea din seara aceasta va fi doar un început. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar Șefcovici. Urmează acum pentru mai întâi de toate, domnul Cassini două minute. președinte, Domnule președinte, domnule comisar, doamnă raportor, vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru că ați depus o muncă enormă și foarte inteligentă. Când vorbim despre partidele politice, există două probleme. În primul rând, nu trebuie să subestimăm problemele legate de aceste partide, iar când vine vorba de alegeri, alegerile europene, partidele europene eh, par o umbră pală a celor naționale. Deci există o un vid, o carență la nivelul comunității europene în ceea ce privește evaluarea partidelor noastre europene. Iată de ce trebuie să acționăm și să acționăm urgent, așa cum s-a arătat și în urma datului la Lisabona și în urma noilor aranjamente constituționale. Aceste lucruri sunt absolut esențiale pentru construcția democrației și pentru binele comun. Este foarte important să vă spun că vorbesc aici despre Constituție și nu despre dreptul comun. Vă vorbesc despre baza, despre temelia construcției europene. Iată de ce trebuie să definim statutul european al partidelor și nu e vorba aici de uh, statute la nivel uh, național, care n-ar fi decât ceva uh, nepermanent. Trebuie ca partidele europene să se constituie și să se orienteze în funcție de ideile europene. Iată de ce ne trebuie o lege electorală care să prevadă ca pe plan european, în cadrul european, să există colegii europene electorale. În plus față de cele naționale, aceasta ar permite să se conștientize și mai mult euro, pentru europeni rolul Europei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, pentru că, da, ați lucrat foarte mult, au, au avut loc multe audieri și inițiative pentru ca să se contureze uh, Uh, această inițiativă atât de necesară pentru Europa. E vorba de un statut juridic al partidelor europene care să fie recunoscut în toate țările și să aibă un statut omogen uh, și să reprezinte vocea europenilor. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar și doamnă raportor. Vă mulțumim, domnule Casin. Urmează colegul Guerrero Salom. Președinte, senor Comisar, Mulțumesc, Domnule președinte, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus la punct acest raport care va fi foarte util pentru ca Comisia să poată progresa pentru un, crearea unui sistem mai bun de recunoaștere a partidelor politice europene. Democrația europeană este cu adevărat o democrație reprezentativă. Construcția democrației reprezentative s-a afirmat încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, iar extinderea votul, votului a consolidat Revoluția Liberală, punând puterea de a-și alege destinul în mâinile poporului. Democrația noastră este bine cimentată, însă din când în când e nevoie de reforme și democrația trebuie să primească noi voci ca să se exprime mai bine. Trebuie să uh, salutăm această activitate a Parlamentului pentru că democrația nu a putut să existe niciodată fără reprezentare liberă, iar reprezentarea liberă nu a putut exista niciodată fără o concurență pluralistă. Partidele politice sunt cele care permit reprezentarea pluralistă. Ele sunt instrumente fundamentale pentru participarea politică. Contribuie la uh, formarea opiniei publice, oferă alternative de guvernare în diferite sectoare, organizează interesele sociale contribuie la comunicarea între cererile populației și cei de la guvernare. După cum a spus un mare teoretician al partidelor politice, partidele nu s-au format pentru a comunica poporului care sunt nevoile guvernanților, ci pentru a comunica acestora care sunt nevoile și aspirațiile cetățenilor. Acest lucru funcționează la nivel național. Trebuie ca acum să înceapă să funcționeze și la nivel european. Trebuie deci să oferim un cadru și niște posibilități pentru ca partidele politice europene să poată să își asigure aceleași funcții în spațiul european ca în spațiul național. Și în acest scop, cel mai important este ca partidele politice să beneficieze de un statut juridic. Asta propune acest raport. Partidele care au prezență în teritoriu și care respectă reguli democratice trebuie să fie recunoscute și trebuie să existe și o diferență între recunoașterea partidelor și finanțarea acestora. În cele din urmă așteptăm ca Comisia să implementeze mecanismele pentru a ameliora situația actuală, care este imperfectă în domeniul reglementării partidelor politice. Mulțumesc, domnule Guerrero Salom. Acum Două minute, domnul Ilcev. Благодаря ви, господин председател. Докладът на госпожа Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care îl discutăm urmează acum să, evoluțiile necesare la nivel european. Însă pentru a, face, pentru a crește gradul de implicare a cetățenilor europeni în politica europeană, e importantă crearea unei societăți civile paneuropene. Acest raport este unul impo- important pentru că va transforma partidele politice într-un uh, instrument uh, important la nivel european. Mai mult de 100 de amendamente au fost propuse la acest raport, au rezultat șapte amendamente de compromis și toate acestea nu arată decât interesul pe care membrii Parlamentului European l-au avut vis-a-vis -vis de acest raport. Cetățenii europeni și Parlamentul European își doresc uh, cu toții ca uh, politicile, partidele politice europene să fie mai transparente, mai flexibile și, uh, de asemenea, finanțarea lor să fie cât se poate de clară. Nu ne dorim să creiem un partid european uniform, ci ne dorim să creiem un model. Dorim să ne asigurăm că partidele și fundațiile politice uh, acționează sincronizat. Acest raport și toate evoluțiile care vor urma trebuie să schimbe situația actuală. În momentul de față, partidele uh, europene nu sunt nimic altceva decât o extensiune a partidelor naționale. Însă pentru a schimba lucrul acesta trebuie să ne asigurăm că cetățenii uh, europeni pot fi reprezentați direct în pol- partidele politice. Există o serie de teme foarte importante în acest raport. Spre exemplu, se face o diferență clară între crearea unui raport, uh, în, între crearea unui partid politic și finanțarea unui partid politic. Acest rapid raport trebuie să fie sprijinit, asta pentru ca și uh, regulile financiare să fie schimbate în concord, concordanță. Vă mulțumim, urmează domnul Hefner pentru două minute. Domnule președinte, stimați colegi, reguli clare pentru politici, partidele europene sunt uh, necesare pentru crearea unei societăți civile europene, sunt importante pentru uh, sprijinirea discuțiilor europene și, de asemenea, pentru uh, sprijinirea campaniilor electorale pentru uh, alegerile la Parlamentul European, care până în momentul de față au fost dominate în esență de teme naționale. Vreau să-i mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru acest raport. Am reușit să colaborăm strâns, chiar dacă inițial nu am fost neapărat pe aceeași lungime de undă. În orice caz, compromisurile pe care le-am atins uh, ne sunt pe plac în momentul de față. Există o serie de teme foarte importante pentru noi. Spre exemplu, suntem de părere că partidele politice care vor să ia parte la concurența europeană trebuie să fie capabile de asemenea să creeze proprii, să aibă propriile programe politice, să aibă proprii candidați. Lucrul acesta este foarte important, după părerea mea. Este menționat în paragraful 5. Și mai există un punct esențial în acest raport și anume faptul că se dorește ca cel puțin un membru al Partidului European uh, să fie în același timp uh, membru al Parlamentului European. Acest uh, criteriu este esențial pentru finanțare. Un lucru foarte important pentru că trebuie să facem o diferență clară între recunoașterea partidelor și finanțarea partidelor. Trebuie să înțelegem că e nevoie ca noi partide politice să, apare în, să apară în Europa Lucrul acesta nu trebuie să fie limitat, însă când vine vorba de finanțare, atunci putem, avem dreptul și chiar răspunderea de a stabili anumite condiții. Bine, ne-am fi dorit ca formularea la acest punct să fie mai clară, însă ă, cu siguranță cu ajutorul amendamentului pe care îl vom prezenta, vom reuși să ajungem la, acest, ă, la formularea perfectă. Domnul Hennen acum. Domnule președinte, democrația nu este un drept de tranziție sau periodic care este măsurat și când cântărit doar în timpul alegerilor. O democrație funcțională presupune existența acelui demos și mă refer la noi, cei care reprezentăm poporul, demos. Dacă demos este scos din democrație, totul se prăbușește. <clears throat> Nu putem să creăm, să avem instituții funcționale, reprezentative, uh, bazându-ne pe birocrație, uh, numai pe birocrație, am creat foarte multe astfel de instituții, inclusiv Parlamentul nostru, am participat la alegeri, dar nu putem să spunem că cei care votează Parlamentul, pentru Parlamentul European se simt la fel ca cei care votează alegerile naționale. E nevoie de o apartenență organică și la de ideea că aparținem uh, unei uh, comunități uh, și deci vreau să vă spun că aceste partide transnaționale nu ne plac deloc, ne opunem acestui uh, proiect, nu ne place statutul unic, nu ne place nici creșterea bugetului, care ni se pare că este o risipă enormă de bani în contextul actual și, într-adevăr, Eh, nu știu dacă um, partidele naționale trebuie să cheltuiască bani în campanii naționale. Nu creezi europeni cheltuind banii publici. Niciun fel, dacă, nici dacă punem bugetele noastre cap la cap, nu se convingem pe oameni că lucrurile trebuie să petrească altfel. Astfel, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, urmează domnul Schulz pentru un minut și jumătate. Domnul Scholz. Domnule comisar, stimați colegi, nu pot decât să salut dorința Parlamentului European de a democratiza practicile politice. Lucrul acesta se realizează și prin intermediul clarificării uh, problematicii partidelor politice la nivel european. Acestea există de ani și ani de zile pe scena politică, însă nu sunt considerate a fi actori importanți. Avem nevoie de aceste partide politice la nivel european care să reprezinte cetățenii, să-i cunoască pe cetățeni și care să-și asume un rol important la alegerile europarlamentare și de asemenea uh, să-și asume un rol important în ceea ce privește creșterea gradului de conștientizare a sferei europene. Mi-aș fi dorit ca acest raport să fie mult mai ambițios. Însă, cu toate acestea, raportul în sine reprezintă un pas înainte în ceea ce privește crearea sistemului partidelor politice la nivel european. Este un pas dorit și așteptat de cetățenii europeni. E clar că nivelul decizional, comunitar și național ar fi putut fi uh, discutate în detaliu ar fi putut să beneficieze de formulări mult mai clare. În momentul de față, însă, Parlamentul European trebuie să ceară Comisiei și uh, Consiliului să-și asume responsabilitatea și aștept uh, cu nerăbdare această colaborare cu cele două instituții europene. Vă mulțumim. Urmează domnul Eniu pentru un minut. Acest act legislativ vă va permite să aruncați cu bani la campanii și să vă asigurați că vă cumpărați rezultatul dorit. Regatul Unit va avea de acum înainte câte un referendum ori de câte ori vreți să luați uh, puterea electoratului nostru. Ați, da, ați făcut până acum referendumul și ați obținut uh, răspunsurile pe care nu le doreați. Deci doriți acum să îndoctrinați alegătorii. În fruntea acestei legislații se află Andrew Duff, un liberal din propria mea regiune. Partidul său uh, nu, mai, nu se mai bucură de sprijinul pe care îl avea înainte și acum iată că încearcă să obțină finanțare europeană. Niciodată până acum un mandarin britanic nu a arătat atâta dispreț față de alegători. Iată că vom putea să finanțăm așa campanii pentru un referendum pe care noi în țara noastră îl așteptam de multă vreme. Referendumul privind desprinderea noastră completă din această Uniune. Domnule Bronz. Doamna Sinclair are o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, domnul Agnew, este rugat să-mi spună dacă e de acord cu mine că un politic partid care ar accepta finanțare așa, ca Partid Unic European, ar trebui să respecte prin, să respecte prin programul său legislația europeană și dezvoltarea legislației europene la toate nivelurile și că și-ar pierde astfel principiile. Sunteți de acord cu mine, domnule Agnew? Mulțumesc. Mi-ați pus o întrebare, spune domnul Erniu. Vom uh, lua ce vom putea de aici, pentru că noi folosim banii diavolului ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Asta vrem să facem. Doamna Sinclair, și veți accepta principiile legislației europene unice? Nu, de aia suntem aici. Vă mulțumim, domnule Egniu. V-am uh, greșit numele mai uh, înainte, îmi cer scuze, domnul Brons nu a apărut, așa că acum îi dăm uh, numele, uh, cuvântul domnului Trașkovski pentru două minute. Um, let me first thank our... În primul rând mulțumesc doamnei Genacu, doamnei raportor și comisiei pentru cooperarea excelentă, pentru raportul de foarte bună factură. Mă întreb dacă creăm într-adevăr un demos european aici, așa cum ne-au spus colegii, numai ce nu știu, nu sunt sigur că mergem atât de departe. Cred că ne dorim în acest moment să întărim spațiul public european și să îl facem mai propice dezbaterii europene. Ideea este de a apropia mai mult cetățenii de Europa și de ce discutăm noi aici și ce poate fi mai ușor decât să uh, începem să discutăm chestiunile europene împreună cu ei și nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar uh, eu nu sunt birocrat, uh, ci sunt un membru ales al acestei adunări. Ideea este de a crește vizibilitatea partidelor politice europene cu cărora le aparținem cu toții, indiferent dacă suntem la stânga, la centru sau la dreapta în această adunare. Este bine să ieșim la lumină pentru că este clar că multă lume nu știe uh, ce facem noi aici, ce statut avem și ce valoare adăugată ad- aducem. Și iată, există o posibilitate de a prezenta niște programe și pe viitor să se ducă bătălii electorale pe teme europene și nu pe retorică națională. Cred că acest raport este unul foarte pozitiv din trei motive. În primul rând, există un anumit echilibru între autoritățile și grupurile din Parlament Uh, în ceea ce privește finanțarea Parlamentului de statutul european, Partidului European. De altă parte, este vorba de convergența între partidele politice și fundațiile europene, ceea ce e foarte bine. Și, în sfârșit, se clarifică chestiunea finanțării acestor partide europene, care ar trebui să ne fie dragă această chestiune tuturora. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Urmează doamna Flașicova Beniova, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Dacă ne uităm la istoria integrării europene și la compoziția Uniunii Europene, ne dăm seama că Uniunea Europeană nu este doar un grup de state membre, ci este o arenă politică de asemenea care poate ajuta la crearea unei adevărate societăți europene. Nu avem doar un sistem judiciar comun, o piață unică, ci de asemenea avem și partide politice europene cu o proprie ordine de zi și acestea ajută la crearea unei societăți europene în adevăratul sensul cuvântului, sprijinind aceste politici, sprijinind altfel democrația. Și tocmai de aceea dați-mi voie să salut amendamentul cu privire la finanțarea partidelor politice europene și vreau să-i mulțumesc vicecomisarului pentru uh, susținerea acordată. În momentul de față e important să creăm un statut unitar pentru aceste partide politice europene. Lucrul acesta este însă posibil doar dacă creăm într-adevăr un statut unic la nivel europe, european și dacă clarificăm problema finanțării. Trebuie să stabilim dacă finanțarea anumitor por- uh, partide politice trebuie să fie realizată pe baza unor uh, reguli anume. Bine, aceste reguli trebuie să fie simplificate, de asemenea trebuie să avem posibilitatea de a evalua finanțările într-o manieră transparent, transparentă. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci cetățenii europeni vor fi mai fericiți pentru că și viața lor cotidiană se va îmbunătăți. Statutul uh, partidelor politice reprezintă un pas înainte în interacțiunea cu cetățenii europeni și, de asemenea, în creșterea interesului vis-a-vis -vis de problemele europene. Vă mulțumim, urmează domnul Daf, un minut și jumătate. Uh, national. Partidele politice naționale nu reușesc acum să susțină integrarea europeană. în mod democratic și eficient. Acest lucru este foarte serios. Există aici o lacună care trebuie completată. Este nevoie de o legătură democratică între cetățeni și autoritățile europene care sunt reprezentate de Parlament și de Consiliu. A venit vremea partidelor politice europene și nu ca înlocuitor al partidelor politice naționale, ci ca o completare la acestea. ca să le provoace și să provoace concurența între idei și între candidați. Dezvoltarea partidelor politice europene reprezintă o conexiune, o legătură critică pentru nivelul național. Acest Parlament va discuta acest, subiect și luna viitoare și uh, încurajez Camera să susțină raportul Gianacu cu mult curaj și optimism față de viitorul democrației post-naționale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Daf. Un minut, domnul Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte. Crearea partidelor politice europene este un mare pas înainte pentru o mai bună democrație europeană care să poată să exprime voința cetățenilor europeni. În ce privește acest raport, el merge pe calea cea bună prin simplificarea și transparența statutului acestor partide și a fundațiilor. De asemenea, se vorbește despre constrângerile legate de finanțare și lărgirea bazei de obținerea acestor fonduri. Ne dorim ca fundații și partidele să poată să acționeze și în afara teritoriului comunitar. De asemenea, sunt uh, dispoziții care sporesc democrația. Unele dintre aceste măsuri însă au un sens invers care reduce democrația. Regulamentul are niște prevederi și anume este vorba de reprezentarea unui unor partide care n-au niciun fel de reprezentativitate. În Corsica, noi avem 26 de voturi și am reușit să fim prezenți în adunarea uh, respectivă regională, însă Franța nu recunoaște acest organ legislativ corsican și noi dacă am intrat în statul european nu am putea să beneficiem de acesta. Deci vrem să vă atragem atenția asupra acestui lucru. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Alfonsi. Stimată colegă, ați ridicat uh, prea târziu cartonașul albastru, prin urmare îi dau acum cuvântul domnului uh, Kurski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Partidele politice europene za duży wpływ na politykę w suwerennych krajach członkowskich. z niepokojem odbieram na przykład zapowiedzi ingerencji unijnych partii w sprawy krajowe. jako polski. mă tem că există uh, amestecuri în politica internă. Nu voi putea accepta o situație în care un pol partid politic european ar putea să gestioneze campania unui referendum în țara mea. Mă gândesc, uh, de exemplu, la alegători. Tym bardziej, że w moim kraju rząd trebuie să se sporească finanțarea partidelor politice, însă banii contribuabililor trebuie să se folosească pentru chestiuni naționale. Haideți să susținem întâi chestiunile naționale și abia apoi pe cele europene. Vă mulțumesc. Kurski. Vă mulțumim, domnule Kurski. Domnul Van Stop punct de procedură. Vă mulțumesc, domnule președinte. Spuneați uh, pe drept cuvânt că am ridicat prea târziu uh, cartonașul albastru. Dar Totuși, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că ridicasem acest uh, uh cartonaș încă din timpul intervenției domnului uh, Daf. Acum, mai are sens să-l ridic sau nu? În orice caz, eu am uh, o întrebare către domnul Daf. Vorbea despre liste tran- transnaționale. Nici măcar nu știam că în seara asta vorbim despre asta. Tocmai de aceea vreau să-l întreb. Deci, uh, domnule Van der Stop, uh, vreți să puneți întrebarea? Domnule președinte, problema mea uh, legată de listele transnaționale uh, Uh, este următoarea. Vom avea un raport pe această uh, temă. Eu nu sunt uh, pro liste transnaționale, însă problema este următoarea. Doar partidele pot face parte de pe aceste, pot fi integrate pe aceste liste. Însă vorbim acum despre partide politice europene care sunt reprezentate de în șapte, cel puțin, state membre. Eu vorbesc despre regatul țărilor de de jos care ar fi uh, ar fi defavorizat în uh, acest context. Cum vreți să reglementați toată problema? Cum o să ușurăm procedurile? Noi ne simțim foarte excluși în acest context. Domnule Van der Stop, uh, o jumătate de minut ați fi avut la dispoziție, tocmai de aceea nu veți mai primi cuvântul mai târziu, însă acum răspunsul domnului Daf. Care este propunerea mea? Listele transnaționale ar trebui să fie create pornind de la o treime dintre statele membre, nu prea multe. Și dacă domnul Van den Stap nu poate să atragă colegi cu afinități politice similare în alte state membre, atunci îi uh, recomand să verifice validitatea și, de asemenea, credibilitatea opiniilor sale politice. Vă mulțumim, domnule Daf. Urmează domnul Sondergaard pentru un minut și jumătate. Eh, tak, formand. Eh, lad mig starte med at slå fast, eh, jeg er en stor tilhænger. Domnule președinte, mai întâi de toate dați-mi voie să vă spun că susțin cu multă vervă partidele politice la nivel național, la nivel european și la nivel internațional de asemenea. Însă partidul politic înseamnă mai mult decât un simplu aparat politic și partidic. Una dintre marele, marile provocări ale politicii în secolul 21 este aceea că partidele politice par să se îndepărteze tot mai mult de ideea de politică. Asta este problema. Și tocmai de aceea partidele pierd din ce în ce mai mulți membri. În Danemarca am oferit subvenții suplimentare partidelor, însă nici măcar asta nu reușește să uh, Uh, reunifice aparatul partidic, part, conducerea partidului și membrii, cetățenii. Ba, din potrivă, mai există o, uh, un, un pericol și anume acela că acel aparat devine uh, de sine stătător, devine independent, se distanțează de susținători și tocmai de aceea eu sunt sceptic când vine vorba de ideea creierii unor partide politice la nivel european care să fie sprijinite cu fonduri europene. Nu ă, sunt împotriva ideii de partide politice, dar acestea trebuie să crească încet încet, să fie sprijinite de cetățeni, de membri. Nu acesta este modul de a ajunge la o adevărată democrație. Vă mulțumim. Urmează domnul Salavracos pentru un minut președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru că ne-a dat un raport foarte just, uh, foarte echilibrat. Dezvoltarea partidelor politice europene într-un context și perspective europene este absolut esențială pentru a mobiliza opinia publică în Uniunea Europeană și pentru a stârni interesul popoarelor europene pentru tematica europeană, pentru a le permite acestora să participe la viața politică europeană. Trecem printr-o perioadă în care politica și partidele politice sunt uh, cumva desconsiderate, deoarece cetățenii noștri se simt din ce în ce mai neputincioși în fața uh, contextului politic național din țările lor. Iar în acest context, raportul doamnei uh, Gianacu dorește o îmbunătățire a situației și o mai mare integrare europeană în cadrul unor reforme absolut necesare care vor, vor apropia cetățenii de Europa și uh, E vorba aici de cetățeni cu drepturi egale și cu perspective egale de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Sancler. Mulțumesc, domnule președinte. Mai devreme am vorbit în această cameră despre circumscripția mea din West Midlands și problemele economice prin care trec cetățenii de acolo. Ultimul lucru pe care și-l doresc este să se cheltuiască mai mulți bani pe politicieni. Ei deja consideră că prea mulți politicieni, inclusiv uh, deputați europeni, le cheltuiesc banii aiurea. Însă acest uh, regulament duce către un uh, super stat european. Aveți președinte, aveți miniștri, aveți ministru de externe și vreți acum să aveți și partide politice. Pentru că asta vreți, un stat european și membrii deputați de aici doresc să-și vândă principiile pe bani. Asta vreți? Vreți să vă cumpărați accesul la putere?

Parlamentele sunt motoarele democrației și partidele politice dau benzină acestor motoare. Aici, în Parlamentul nostru, noi deplângem lipsa de interes a cetățenilor pentru alegerile europene, rata absenteismului la alegeri și votul sancțiune la referendum. Dacă dorim o adevărată democrație europeană, trebuie să gândim mai bine care este locul pe care dorim să-l acordăm partidelor politice europene în spațiul nostru public. Deja am făcut multe cu tratatul de la Lisabona și inițiativa cetățenească. Acum trebuie să dăm partidele politice mijloacele necesare pentru a se dezvolta la înălțimea ambițiilor, însă să fim atenți și să nu credem că astfel de mijloace le-ar permite, nu trebuie să le permite marilor partide să acapareze puterea. Trebuie ca și micile structuri să aibă acces la dezbatere și să îi convingem pe cetățeni că toate partidele pot să participe la democrație. Cred că astfel putem să construim un spațiu public european într-un uh, cadru clar de finanțare și o transparență totală a mijloacelor de finanțare. Astfel, ne vom asigura că nu privilegiem marile partide în detrimentul celor mici și invers. Un alt lucru care aș dori să-l spun se referă la continuitatea care se va asigura la nivel european, național și regional. Statutul european trebuie să permită o convergență cu legislațiile naționale în materie, astfel încât toate nivelurile să poată să comunice unele cu celelalte. În sfârșit, trebuie să vedem cu atenție ce se spune la liniul 23 din raport, pentru că trebuie să ne gândim la care sunt legăturile pe care pot să le aibă partidele europene cu cele din alte țări. Valorile democratice care ne aparțin trebuie să poată să fie împărtășite cu partenerii din țările terțe, pentru că suntem într-o lume globalizată și știm foarte bine că cei care decid în politică astăzi au o viziune globală asupra soluțiilor problemelor. Vă mulțumesc foarte mult! Ceva e Mulțumim, doamnă Nedel. Ceva urmează pentru un minut. Colegul Palcitis. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Rolul partidelor politice europene este foarte important și această uh, importanță este stipulată în tratatul de la Lisabona, care dorește să eficientizeze zona politică europeană. Noi trebuie să încurajăm pe cetățenii europeni să le sporim interesul pentru Uniunea Europeană și să îi implicăm în procesul decizional. Însă, pentru asta avem nevoie de transparență și de reglementări clare ale partidelor europene și o bună funcționare a acestora. Partidele europene trebuie să aibă un statut juridic și financiar clar, pe care cetățenii europeni să-l poată înțelege așa cum trebuie. Este foarte important ca informațiile uh, privind organele interne ale acestor partide să fie de asemenea transparente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Balcitis. Urmează acum un minut, doamna Pain. Domnule președinte, prea puțini cetățeni știu că există partide europene și fundații europene. Până în momentul de față, acestea sunt uh, uh, create oarecum sub aripa protectoare a unor uh, partide naționale și uh, discută despre teme europene. De fapt, sunt singurele care fac lucrul acesta. Conform tratului de la Lisabona, aceste partide europene trebuie să ajute la crearea unui spațiu european în adevăratul sens al cuvântului. Mâine vom vota un raport prin care se cere Comisiei reformarea statutului acestor partido, partide politice. Aceste partide politice trebuie să aibă un statut unitar în viitor și de asemenea să aibă o personalitate juridică specială. Noi am uh, cerut ca finanțarea acestor partide politice europene să fie transparentă. De asemenea, uh, partidele politice europene trebuie să fie democratice și acest lucru nu este de la sine înțeles. Vă mulțumim, doamnă Tain. Urmează domnul Van Orden, un minut. Mulțumesc. Se pare că uh, Oamenii au, au, au uh, anumite opinii astăzi, dar noi parcă suntem cumva contracurent. Nu cred că cetățenii ne cer partide transnaționale în acest moment. Acum se propune să se cheltuiască și mai mult bani publici în condițiile în care guvernele naționale strâng cureaua. Eu vorbesc în numele uh, noi direcții, o fundație pentru reforme europene. Pentru mine mi se pare inacceptabil uh, ca aceste costuri să crească cu 30% de la an la an, costuri de funcționare. Mai mult de 6,3 milioane au fost cheltuiți în, și, și acest lucru se preconizează să crească această sumă de 3 ori până în 2012. Așa că ne întrebăm de ce situa- situația stă așa. Ei bine, să știți că dacă nu acceptăm fondurile care ni se oferă, se acestea se redistribuie altor fund fundații, de la alte grupări politice și am finanța activitățile politice ale adversarilor noștri politici. Cred că nu are sens să facem acest lucru. Ne-am dat cu stângul în dreptul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Van Orden. Urmează domnul Huntis pentru un minut. Mulțumesc. În Uniunea Europeană trecem printr-o criză economică și de asemenea și printr-o criză politică. Politicile aplicate uh, îi fac pe cetățeni să fie foarte nemulțumiți și îi uh, fac să nu mai dorească să participe la alegeri. Partidele politice europene, cu caracteristicile lor uh, specifice, ar putea să uh, ducă la o mai mare activitate a cetățenilor, permițându-le să participe mai mult la luarea deciziilor. Așadar, statutul și finanțarea partidelor politice europene ar trebui să permită dezvoltarea de propuneri alternative. Chiar acesta este sensul democrației ca cetățenii să nu, ca partidele, mă scuzați, să nu fie influențate de presiuni diferite. Trebuie să li se permită să funcționeze cât mai independent cu putință. În ceea ce privește funcționarea partidului, aceasta trebuie să se desfășoare după propriile considerente ale partidului și nu ă, după cu dorința finanțatorilor. Mulțumesc, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport referitoare la, referitor la aplicarea regulamentului privind uh, partidele politice europene ține cont de toate in, instrumentele politice și organizațiile politice care uh, contribuie la proliferarea temelor europene. Doamna uh, Gianaco de reforme cu privire la statutul acestor politici, partide politice europene. Uh, spre exemplu, trecerea uh, de la modul în care sunt acestea reglementate în momentul de față, conform regulilor uh, belgiene, la o reglementare europeană. Uh, de asemenea, se fac propuneri cu privire la finanțarea partidelor politice. Această finanțare trebuie să fie foarte uh, transparentă și, prin urmare, nu putem decât să sprijinim acest raport. Vă mulțumim, domnule uh, Pașca. Urmează domnul Van der Stop. Mulțumesc. Partidul pentru Libertate reprezintă cetățenii olandezi noi suntem aici pentru că considerăm că Uniunea Europeană, în forma sa actuală, nu îi reprezintă pe cetățenii noștri olandezi. Noi dorim ca Uniunea Europeană să se cantoneze la o cooperare intraeuropeană de tip economic. Uniunea Europeană nu are ce să caute în această discuție, numai statele pot să hotărească ce e mai bine pentru cetățenii lor. Partidele europene nu aduc nimic în plus pentru bunăstarea cetățenilor noștri, nici a celor olandezi, nici a celor europeni. Tratatul de la Lisabona ne spune că crearea partidelor politice va permite o expresie mai puternică a cetățenilor europeni față de Europa. Mi se pare ridicol acest lucru. Cetățenii nu sunt interesați de aceste lucruri. În orice caz, până în 2010, zeci de milioane de euro au fost aruncați pe, pe, pe fereastră pentru a uh, finanța aceste structuri ele trebuie să descurce fără bani europeni. Sunt lucruri de care nu avem nevoie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Van der Stop. Urmează domnul Tusas, un minut. Mulțumesc. Principala întrebare adresată de acest raport privind finanțarea partidelor și, și fundațiilor politice vizează crearea unui statut unic pentru Partidul Politic European în conformitate cu legislația europeană. Este vorba de definirea unui model unic pentru partidele politice europene și de asemenea de un amestec în programele și în statutele acestora. În ceea ce privește statutul lor financiar, acest subiect riscă să deschidă cutia Pandorei. Deciziile se vor lua uh, departe de partidele politice care vor fi și mai mult controlate de Uniunea Europeană și se vor face presiune asupra acestor partide pentru a li se băga pe gât politica europeană, ceea ce uh, va face ca toți cei care sunt împotriva Uniunii Europene să nu fie susținuți. Deci ajungem la o dominație a capitalului. Trebuie să se armonizeze de fapt, nu să se armonizeze partidele politice, ci să uh,

mulțumim, doamnă Băsescu. Urmează doamna Dotsk în încheiere. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea din seara aceasta ne arată cât se poate de clar toate lucrurile greșite în agenda politică europeană. Am fost siderată să ascult dezbaterea din seara de astăzi, pentru că ea se distanțează enorm de dorințele cetățenilor europeni. Da, domnul Duff are dreptate când spune că trebuie să relegăm nodul între uh, partidele politice și cetățenii europeni. Însă lucrul acesta nu poate fi făcut prin crearea și finanțarea partidelor politice europene. Îi cer domnului Daf să meargă la sfârșitul săptămânii în, în circumscripția sa și să le spună cetățenilor de acolo care nu mai au fonduri, pentru că le-au fost tăiate fondurile din cauza măsurilor de austeritate austeritate din Regatul Unit, despre, adică să meargă acolo și să le spună cetățenilor despre tratatul de la Lisabona, despre partidele politice europene, ce trebuie să fie finanțate, etc., etc. Să vedem ce va reuși. Vă mulțumim. Îi dăm acum cuvântul domnului comisar Șefcovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-mi încep remarcele de încheiere mulțumindu-i încă o dată doamnei Gianacu pentru raportul său, pentru că această dezbatere a arătat foarte clar că subiectul din raportul său strânește preocupări legitime ce se află în centrul integrării europene și a, al naturii democratice a acesteia. de, s-a arătat de asemenea clar cât de delicate sunt aceste subiecte. De aceea aș vrea să spun că dacă mâine acest Parlament va aproba această propunere de uh, act legislativ, Comisia va răspunde conform acordului cadru în timp de trei luni de la adoptarea acestei rezoluții. Dar după cum v-ați dat seama din dezbatere, va fi vorba de o muncă juridică și politică foarte delicată și foarte elaborată sunt aici foarte multe subiecte foarte delicate pe plan politic. Prima noastră analiză preliminară referitoare la statutul partidelor politice europene ne arată că va trebui să fie studiat foarte uh, atent temeiul juridic, potențiala formă juridică și, după cum se vede deocamdată, va fi probabil nevoie de un act legislativ separat pe acest subiect, pentru că revizuirea regulamentului 2000 4 per 2003 nu ar fi de ajuns, deoarece acest regulament se ocupa de finanțare și nu de statutul partidelor politice. Acesta este un uh, punct de vedere pe care trebuie să-l analizăm foarte clar. Mulți vorbitori s-au referit la modificarea regulamentului financiar și aici va trebui să studiem cu mare atenție nevoile și calendarul și de asemenea să ținem cont de uh, solicitările din acest raport și anume nevoia de mai multă flexibilitate. Vom avea nevoie de măsuri luate în 2007, măsuri suplimentare față de cele luate în 2007 și va trebui să examinăm aceste propuneri foarte atent. Însă este clar că va fi foarte greu să fim de acord asupra unor modificări și să le introducem pe toate în revizuirea actuală a regulamentului financiar și a uh, regulilor sale de implementare. Sigur că Parlamentul este legiuitor și este liber să legifereze în cadrul procesului actual, dacă dorește. Deci, mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm cu nerăbdare dezbaterea pe acest subiect după ce se va adopta rezoluția și vom pregăti răspunsul comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Urmează în încheierea dezbaterii doamna raportor Gianacu. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc comisarului pentru cuvintele pe care le-a pronunțat și pentru angajamentul de care dă dovadă. Mulțumesc și colegilor care și-au uh, exprimat aprecierea pentru raportul meu. În ceea ce privește procedura de finanțare, partidele nu cer fonduri suplimentare. Vreau să precizez acest lucru. Și modificarea regulamentului din 2007 a permis o mai mare transparență în acest sens. Apoi, este cât se poate de legitim ca partidele să dorească să existe un statut uh, european și ca acest statut să fie conform legislației comunitare. Acest lucru ar trebui să dea satisfacție și cetățenilor noștri. În sfârșit, domnule președinte, ne dorim un, un mediu sigur și transparent pentru funcționarea și finanțarea partidelor. Acest lucru reprezintă un act pur și profund democratic. Ne trebuie partide active care pun cetățenii în centrul Uniunii Europene, ceea ce va spori participarea acestora la viața democratică a țării a țărilor lor și, bineînțeles, la mai multă Europa. Mulțumesc foarte mult! Damit eine ausgesprochen aufschlussreiche. Vă mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de interesantă. Mâine la ora 12 vom vota raportul. Trecem acum la dezbaterea comună.